Dinului, pentru că este foarte important ca observatorii noștri să poată fi protejați până duminică și după ziua de duminică. Mulțumesc! Ora. Vă mulțumim! Acum, pe ordinea de zi, avem raportul Ivo Belet, Servicii Publice de Radiodifuziune în era digitală, viitorul sistemului dual. Are cuvântul domnul raportor 4 minute. Thank you well, eh, voorzitter. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună seara, bună seara, doamnă și domnule comisar, bună seara, dragi colegi. Rezoluția pe care sperăm să o votăm transmite un semnaj foarte important pentru că arată că în Parlamentul European un model uh, mass media european există uh, sprijin foarte vast că e vorba de uh, un deci e vorba de un model dual între un um, sistem de un serviciu de difuzare public și comercial. În Asia, în China, de exemplu, nu există un astfel de Uh, sistem. Însă modelul care există în uh, Uniunea Europeană garantează libertatea de exprimare, libertatea presei și pluralismul vocilor. Însă, din păcate, acest model este supus unor presiuni tot mai mari în Uniunea Europeană, presiuni care se datorează mai ales uh, tăierilor, reducerilor Uh, din partea autorităților naționale, pe de o parte, în serviciul public, dar și presiunea, presiunii exercitate de către uh, operatorii din sistemul privat asupra operatorilor din sistemul public. Uh, ei văd acești operatori ca uh, o concurență uh, neloială, uh, mai ales pe internet. Și deci consecința este că în uh, multe state membre operatorii uh, publici uh, sunt la ananghe și cu greu reușesc să se mențină uh, uh la linia de plutire. Și deci trebuie să facem totul pentru a ne asigura că modelul nostru uh, în domeniul difuzării de programe uh, reușește să iasă din această perioadă dificilă de criză. Trebuie să garantăm viitorul acestui uh, domeniu. Aș dori să amintesc câteva aspecte din rezoluția noastră. Nu știu dacă sunteți la curent, cu faptul că mai multe state ale Uniunii Europene în cadrul Consiliului Europei în mod oficial s-au angajat pentru a garanta libertatea presei și au uh, acceptat o uh, definiție foarte clară a îndatoririlor uh, uh, um, serviciilor de, de difuzare publice. E foarte important ca statele membre uh, să își reamintească angajamentele pe care uh, le-au uh, asumat pe atunci și să le respecte. Un alt aspect uh, și foarte important este libertatea mass media, libertatea de exprimare. E o piatră de încercare uh, pentru orice democrație și deci am dorit să avem un instrument de uh, supraveghere, de monitorizare a pluralismului mass media a fost uh, un, uh, această idee a fost uh, emisă în timpul mandatului precedentei comisii și ar putea fi folosit ca un instrument de monitorizare pentru a ne asigura că se exercită presiune asupra Uh, operatorilor care sunt prezenți pe internet pentru ca libertatea de exprimare să fie exprimată, uh, respectată. Uh, în ce privește prezența pe internet, operatorii publici sunt supuși unei presiuni tot mai mare. Jurnaliștii, gazetarii par să uite că ultimile angajamente luate în, legătură cu Uh, uh, activitatea operatorilor publici pe internet uh, sunt destul de recente și cred că ele ar trebui respectate. Deci, motoarele de căutare și furnizorii de acces ar putea să intervină pentru a asigura la un echilibru în domeniul mass media. Deci, cred că nu ar trebui să rămânem cu mâinile încrucișate, pentru că, dacă nu, în viitor ne vom da seama că Google, YouTube și Apple au acaparat peisajul mass media, lucru pe care sigur nu ne-l putem dori. Vă mulțumesc! Mulțumesc. La procedura spontană de luarea cuvântului au cerut cuvântul trei colegi. Primul este domnul Micolașici. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, în Uniunea Europeană trebuie să asigurăm un echilibru între opinii, ceea ce înseamnă că trebuie să existe un echilibru între operatorii media, publici și privați pe piață. Trebuie să garantăm libertatea de exprimare și, de asemenea, să garantăm o concurență echitabilă. Iar pentru o concurență echitabilă trebuie să luăm în considerare toate părțile implicate. Trebuie să vedem și modul în care uh, posturile media publice sunt reprezentate la nivel național. Cred că echilibrul între uh, organismele publice și cele private de radiodifuziune ar trebui să fie o prioritate în Uniunea Europeană și toate părțile implicate ar trebui să coopereze în interesul de a furniza informații veridice și interesante pe internet. Și vreau să vă spun că libertatea media este, în cele din urmă, la baza democrației. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ehrenhauser. Mulțumesc. Și eu cred că sistemul dual uh, pe care îl avem în Europa poate să fie unul de succes. E foarte important ca pe de o parte organismele publice și pe de altă parte avem uh, posturi private care să fie pe piață în uh, echilibru, într-o concurență liberă. Însă realitatea este că um, posturile private au o tendință de monopolizare și trebuie să acționăm împotriva acesteia. Acesta este o tendință foarte periculoasă uh, mai ales în această perioadă de criză economică. Pe de altă parte, avem uh, organismele publice de radiodifuziune unde Uh, nu există o libertate redacțională unde uh, partide sau lideri de partide sau de guverne uh, decid care este uh, conținutul transmis. Uh, și așa ceva nu poate să se întâmple și în Austria, de exemplu, se întâmplă așa ceva. Pluralismul mass media, pluralismul mediatic și libertatea redacțională trebuie să fie garantate și ce poate Uniunea Europeană să facă împotriva acestor uh, tendințe periculoase. Cred că trebuie să existe acest uh, sistem de alertă timpurie împotriva monopolizării. Și cred că aceasta este o bună abordare. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Roitova. Děkuji. Dovolte mi do diskuze dvě eh, jiné poznámky. Mulțumesc. Două aspecte legate de această discuție. Directiva serviciilor audiovizuale îmbunătățește cooperarea între organismele de supraveghere și protejează copiii um, de programe care nu le sunt adresate și de publicitate. Dar este în vigoare doar din iunie încoace. De asemenea, în al doilea rând, uh, armonizarea în domeniul copyright-ului nu um, a avut loc Uh, trebuie să se poată cumpăra drepturile în mod transfrontalier și arhivele uh, trebuie deschise. Comisia va propune, va face noi propuneri la anul, dar se pare că doar pentru operele muzicale, nu pentru toate operele audiovizuale. Aș dori să întreb Comisia dacă va corecta această greșeală fundamentală sau noi, deputații, în comisii va trebui să o facem, pentru că articolul și tocmai despre asta e vorba despre, în articolul 33 din acest raport. Grație. La parola... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Pașca. pani Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să susțin eforturile domnului uh, raportor de a lansa această dezbatere în uh, legătură cu mass media în plenul Parlamentului European. E o dezbatere foarte importantă care se sosește la momentul potrivit când uh, în era digitalizării, când au loc tot felul de schimbări radicale. Peisajul mass media din statele membre diferă de la un stat la, la altul. Există operatori publici și privați și uh, proporția e diferită în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Câteodată uh, mass media private nu sunt uh, unificate și peisajul audiovizual nu este unificat. Iar mass media nu reușește să transmită un mesaj coerent și clar cetățenilor, însă constatăm faptul că autoritățile politice au putut guvernele la putere intervin în uh, uh, sistemul de uh, difuzare, la fel cum directorii um, de televiziuni private dictează linia editorială a acestor televiziuni. Noi trebuie să milităm pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea gazetarilor și a jurnaliștilor pentru că ei nu trebuie să scrie decât ce le dictează conștiința. Ei trebuie să decidă ce doresc să producă sau să scrie și a trebuit să susținem acest fenomen. Vă mulțumesc. De uh, ora la parola. Mulțumim. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Damanachi. President, the commission... Doamna președinte, Comisia mulțumește Parlamentului pentru raportul Serviciile publice de radioviziune în era digitală, viitorul sistem dual. Raportul este echilibrat și sprijină sistemul dual actual pe baza, bazat pe coexistența între um, companiile publice și private de radiodifuziune în Europa. Într-un considerent se spune că a, tocmai această dualitate este caracteristica care reprezintă, dis, care distinge piața audiovizuală europeană de altele. Protocolul privind sistemul public de radiodifuziune în statele membre recunoaște faptul că statele membre sunt libre, libere să își definească serviciul public de radiodifuziune și să-l financeze atâta timp cât finanțarea nu afectează condițiile comerciale și concurența în Uniune. Statele membre, deci, sunt cele care determină condițiile de finanțare ale propriului, propriului serviciu mass media dacă se respectă serviciile privind ajutoarele, eh, condițiile privind ajutoarele de stat. Serviciile publice de radiodifuziune cred că trebuie să folosesc oportunitățile oferite de digitalizare conform principiului neutralității tehnologice. Acest lucru a fost menționat în comunicarea revizuită a Comisiei din 2009 în ceea ce privește aplicarea regulilor ajutoarelor de stat în domeniul serviciilor publice de radiodifuziune. Avem câteva observații în legătură cu două elemente din raport. Mai întâi, în legătură cu monitorizarea standardelor uh, de către Consiliul Europei. Nu există o competență europeană privind uh, independența politică a uh, mass mediei publice. Statele membre nu pot să dea mandat observatorului european al domeniului audiovizualului fără acordul membrilor care nu fac parte din UE și fără acordul Comisiei. În al doilea rând, raportul sugerează faptul că anumite state membre nu au făcut nimic pentru a promova operele europene în serviciul lor de radiodifuziune. Acest lucru nu uh, este ceea ce reiese din ultimele cifre publicate de comisie. În acest raport uh, se spune că um, în Uniunea Europeană serviciile publice promovează programele europene. Serviciile publice trebuie să fie inovante, și uh, să genereze uh, dezvoltarea calității și a noilor formate uh, și să țină pasul cu tendințele la nivelul tehnologic. Suntem cu toții de acord cu asta și sper că vom coopera foarte bine pe aceste teme în cadrul oferit de tratate. Grazie! Mulțumim! Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc joi la ora 12. Și acum, pe ordinea de zi, avem raportul Eller, cooperarea civilo-militară și dezvoltarea